Am un anunț trist. A fostul membru al Parlamentului uh, European, Ian Paisley, a murit săptămâna uh, trecută, în vârsta de 88 de ani. A f- dumnealui a fost membru al Parlamentului European și prim-ministru al Irlandei de Nord. Doamnelor și domnilor, aș dori să vă transmit că mai mulți colegi mi-au atras atenția asupra faptului că în aceste momente primim vești dramatice despre uh, catastrofe, o catastrofă care a avut loc uh, în apropierea coastelor uh, Libiei. Este vorba de un număr de 200, mai mult de 250, 250 de victime, 36 au putut fi salvați, 36 de persoane, dar, după cum am spus, Uh, a fost vorba de victime în număr de 250 și lângă Malta este posibil să se ajungă la victime de până la 500 de, uh, de oameni. Și cred că este de datoria noastră a tuturor să încercăm să evităm asemenea catastrofe umanitare. Doamnelor și domnilor, săptămâna trecută v-am transmis și aș dori să repet acest lucru astăzi. Uh, următorul lucru, mâine, Um, înaintea votului va avea loc o filmare, fotografii, nu mâine, am cer scuze, miercuri, uh, fotografii, uh, o fotografiere la 360 de, grad, de grade. Și ar fi frumos dacă toți membrii Parlamentului ar fi prezenți pentru a, pentru a putea fi fotografiați. Și este un lucru foarte important pentru electoratul nostru care poate vedea unde se află fiecare europarlamentar ales de, de el în acest uh, parlament, în această sală, în emiciclu. și este mult mai uh, ușor să fim identificați cu toții. Uh, domnul Royal tocmai mi-atrage, îmi atrage atenția că putem să ne și machem puțin dacă este nevoie. Deci vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Deci, miercuri la ora 12 are loc această fotografiere în 360 de grade a emiciclului. Procesul uh, verbal al textelor adoptate pe 17 iulie este disponibil. Aș dori să știu dacă există obiecții. Văd că nu. Atunci, procesul verbal este adoptat. Doamnelor și domnilor, am câteva anunțuri. În primul rând, îmi cer scuze, autoritățile competente din Spania